Dragi colegi, bună dimineața tuturor. Haideți să începem ședința. Bine ați venit. Bine ați venit, domnule comisar. În calitate de vice, prim vicepreședinte al um, Comisiei DEVE, uh, conduc astăzi ședința pentru că președintele noastră, doamna McCavan, este absentă în această dimineață din cauza altor obligații. Începem ședința cu adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu, o considerăm adoptată. Și trecem la punctul 2. Doresc să vă aduc aminte că pe 6 octombrie la Strasburg, între orele 8.30 și 10, va avea loc reuniunea comună extraordinară a trei comisii, DV, AFET și DOA, pentru prezentarea celor cinci candidaturi pentru premiul Saharov 2016 pentru libertatea de gândire. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de revizuirea consensului european pe teme de dezvoltare. Acesta este singurul uh, punct uh, de substanță de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii în legătură cu cooperarea pentru dezvoltare cu domnul comisar Neven Mimița, Um, căruia mă bucur să-i urez bun venit în mijlocul nostru astăzi. În 2005 a fost adoptat primul consens european privind dezvoltarea, care a definit pentru prima dată la nivel european valorile comune, principiile și obiectivele politice de dezvoltare, implicând nu doar instituțiile europene semnatare, ci și statele membre în calitatea lor de donatori de ajutor bilateral. 11 ani mai târziu, mai ales după adoptarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în septembrie 2015, dar și având în vedere noile provocări globale, cum ar fi schimbările climatice și fluxurile migratorii cele mai um, de proporții de la al doilea război mondial încoace, ca să nu mai vorbim despre diversificarea țărilor cu de dezvoltare, a venit momentul să reevaluăm acest consens și să-l adaptăm noilor realități. Comisia a lansat în luna iunie o consultare publică privind revizuirea acestui consens. Ă, acesta s-a încheiat la sfârșitul lui august. Știm că acest consens ă, a fost unul dintre principalele aspecte abordate la reuniunea informală a ministrilor pentru cooperarea pentru dezvoltare de acum două săptămâni, la care au asistat domnul Mimița și doamna Mogherini. Este plăcerea mea să dau cuvântul în această dimineață domnului comisar Mimița pentru a ne prezenta primele sale impresii în legătură cu această consultare publică și în legătură cu reuniunea informală a ministrilor um, cooperării pentru dezvoltare. Am dorit să aflăm mai multe lucruri și în legătură cu pregătirile comunicării privind consensul prevăzută pentru sfârșitul lunii noiembrie. Domnule comisar, aveți cuvântul. Very good morning to Bună dimineața tuturor, stimate domnule vicepreședinte, stimați eurodeputați, stimați participanți. Ultima dată ne-am văzut în luna iunie și atunci v-am promis că voi reveni să discutăm despre viitorul cooperării pentru dezvoltare. Și este o plăcere pentru mine să mă aflu azi aici pentru a onora acest angajament. În adunarea generală ONU, săptămâna trecută, a existat un sentiment comun de urgență. Data limită pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă este, într-adevăr, 2030, dar pentru a reuși trebuie să începem să obținem rezultate acum. Egalitățile sunt în creștere, conflictele, instabilitatea cresc, schimbările climatice și fluxurile uh, migratorii uh, sunt o realitate de scală fără precedent. Acestea sunt realitățile agendei de dezvoltare pentru astăzi și e nevoie de soluții atent um, concepute și de acțiuni neîntârziate. În următoarele luni trebuie să facem tocmai acest lucru. Trebuie să prezentăm o reacție europeană credibilă și ambițioasă la Agenda 2030, să demonstrăm că suntem gata să conducem prin exemplu în punerea ei în aplicare. Doamna înalt reprezentant va prezenta în curând idei concrete pentru ameliorarea strategiei globale. E vorba de linii directoare de afaceri externe, um, generale, care vor uh, fi linii călăuzitoare și pentru acest uh, uh, consens. Suntem o echipă de comisari condusă de vicepreședintele Timmermans și lucrăm la o comunicare pentru un viitor european durabil, în care vom prezenta cum politicile noastre interne și externe vor contribui la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare globală în Uniunea Europeană, mai avem lucruri de făcut aici, la noi acasă, când vine vorba de punerea lor complet în aplicare, mai ales în lupta împotriva sărăciei, împotriva inegalităților și în ceea ce privește durabilitatea creșterii. Așa cum am spus, când vine vorba de durabilitate, cu to- toate țările sunt în curs de dezvoltare. Și după cum știți, ne aflăm în fazele finale ale pregătirii recomandărilor noastre pentru un consens, un nou consens european privind dezvoltarea. Acesta va fi în centrul eforturilor noastre de a pune în aplicare obiectivele de dezvoltare durabile în acțiunile noastre externe. Încă de la început am dorit ca acesta să fie un proces deschis, inclusiv și aș dori să încep prin a mulțumi membrilor acestei comisii pentru cooperare uh, și pentru angajament. Ne ne-am dezvoltat ideile și le-am uh, am comunicat printr-o consultare uh, publică online și pe marginea discuțiilor uh, zilelor pentru dezvoltare din iunie de la Bruxelles și în uh, marginea forumului din iulie de la New York. Vom publica rezultatele um, consultării uh, publice în curând și în cadrul acestora vom prezenta rezumatul răspunsurilor pe care le-am primit nivelul răspunsurilor, sutele de răspunsuri m-au impresionat. Ehm, toată lumea a sprijinit uh, revizuirea Consiliului European uh, în direcția agendei 2030. S-a cerut ehm, să ne accelerăm activitățile în același timp. Trebuie să facem mai mult, mai bine și în mod diferit. Acest mesaj s-a regăsit și în discuțiile mele recente cu șefii de misiuni și delegații ai Uniunii Europene în țările partenere. Sunt ochii și urechile noastre acolo. Și la reuniunea informală a ministrilor pentru dezvoltare de acum două săptămâni, de pe 12 septembrie. Până la urmă, un nou consens privind dezvoltarea se bazează uh, Um, pe uh, un sentiment uh, comun de apartenență a Parlamentului, Consiliului și a tuturor statelor membre. După ce ne vom prezenta propunerea de comunicare, de comunicarea din noiembrie la Consiliul Afacerilor Externe, sper că vom ajunge la un acord în legătură cu o declarație comună pentru primăvara viitoare cu dumneavoastră și cu Consiliul. Știu că fără această știu că în cadrul acestei comisii pregătiți o rezoluție alături de um, împreună cu coraportorii care va fi adoptată de Parlamentul European în februarie. Sper că vom putea profita de această discuție pentru um, a ne îmbogăți atât comunicarea noastră cât și raportul dumneavoastră de inițiativă. Este important ca, în legătură cu elementele fundamentale, să fim uh, pe aceeași lungime de undă. Aș dori ca astăzi să discutăm ce dorim să obținem și cum. Întâi, ce dorim să obținem? Ne-am inspirat din preambulul Agendei 2030 și anume nevoia de a face o legătură între oameni, prosperitate, planetă și pace. Este clar că valorile universale din tratatele Uniunii Europene și din dreptul internațional, democrația, statul de drept și protecția drepturilor omului, vor fi principiile călăuzitoare ale acțiunii noastre externe în lume angajamentul nostru fundamental de a eradica, eradica sărăcia în toate dimensiunile ei și de a nu lăsa pe nimeni în urmă va continua să ne călăuzească în toate acțiunile noastre. Sper că suntem cu toții de acord că noul consens va aborda eradicarea sărăciei, uh, acțiunile pentru mediu și uh, sustenabilitatea socială. Sper că toate aceste priorități vor fi abordate împreună, nu vor intra în concurență unele cu altele. Sper că acțiunile noastre vor fi uh, mai egal împărțite uh, pentru a reduce uh, inegalitățile în țări și între țări. Trebuie să existe consecvență între prioritățile noastre interne și externe și trebuie să existe o coerență în politica de dezvoltare. Doresc să mulțumesc acestei comisii pentru rolul său de lider în ceea ce privește coerența politicilor pentru dezvoltare și am notat mesajele din rezoluția dumneavoastră din luna iunie. Trebuie să acordăm mai multă importanță unor elemente cum ar fi uh, genul, energiile durabile, investițiile, migrația și mobilitatea. Dacă reușim în legătură cu aceste puncte fundamentale, succesul și impactul noului consens vor fi garantate. Trebuie să ne concentrăm pe femei și pe tineret, nu doar ca uh, beneficiari, ci și ca factori ai dezvoltării. Și trebuie să subliniem uh, că pacea uh, și eforturile umanitare și privind migrația se completează sau completează eforturile noastre pentru dezvoltare. Agenda 2030 pune accentul pe parteneriate aprofundate la toate nivelurile, acoperind toate metodele de punere în aplicare. Știu că suntem cu toții de acord că pentru a reuși Eh, trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție cât mai bine. Noul consens trebuie să reprezinte o schimbare spre o mobilizare eh, și o, folosire mai eficientă a tuturor resurselor punerea în aplicare eficientă a agendei de acțiune de la Addis Abeba va fi esențială pentru a ne atinge obiectivelor. Nu mai este o agendă bazată pe obiectivele de dezvoltare. Într-adevăr, este un pachet complementar de um, ajutor din sectorul privat, uh, mobilizarea resurselor interne ale partenerilor și ameliorarea cadrelor de guvernanță și a politicilor. De a trece de la miliarde, la mile de miliarde necesare pentru a atinge obiective atât de largi cum sunt obiectivele de dezvoltare durabilă, nu va fi posibil dacă ne bazăm doar pe capacitățile pe obiectivelor de dezvoltare durabilă. Aceste politici trebuie să fie puse în aplicare în mod mai inteligent și trebuie să se atragă investiții din sectorul privat, dar și resurse interne din țările în curs de dezvoltare de când ne-am văzut ultima dată, deja s-au făcut progrese mai ales prin planul european de investiții externe pe care domnul Juncker l-a lansat acum două săptămâni în fața Parlamentului. Cu acest plan european de investiții externe dorim uh, să facem să crească investițiile Uniunii Europene în țările în curs de dezvoltare, concentrându-ne mai ales pe statele uh, fragile, unde riscul e mai mare și investitorii ezită mai mult să se implice. Succesul acestui plan pe teren este o prioritate personală a mea. Vom începe cu Africa și cu vecinătatea Uniunii Europene și ne vom concentra pe instrumentele de blending care există și pe care le ameliorăm. Începem cu 3,4 miliarde de la bugetul european și din Fondul European de Dezvoltare uh, și dorim să mobilizăm până la 44 de miliarde de euro în investiții. Dar mm, avem nevoie de participarea statelor membre și a instituțiilor financiare și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Dacă statele membre și ceilalți parteneri uh, contribuie alături de Uniunea Europeană, suma totală a investițiilor pot poate să ajungă până la 88 miliarde de euro. Avem nevoie de abordare mai coordonată la nivelul european în ceea ce privește dezvoltarea, cu acțiuni comune și programare în comun. S-au schimbat multe de când uh, s-a adoptat consensul european din 2005. Avem tratatul de la Lisabona, dar avem și mai multe um, provocări globale care necesită o reacție coordonată din partea Uniunii Europene și a statelor membre. Trebuie să capitalizăm avantajele noastre comune, comparative și să ne uh, bazăm pe diversitatea noastră ca pe un atu. Trebuie să promovăm parteneriate diferențiate cu state în toate fazele de dezvoltare. Odată cu comunicarea privind uh, un consens revizuit, vom uh, face și noile noastre propuneri privind viitorul relațiilor cu grupul de state ACP, după expirarea acordului de la Cotonou. Statele mai puțin dezvoltate și statele fragile vor face obiectul uh, tuturor acțiunilor noastre pentru dezvoltare, și merită cea mai mare concentrare de asistență pentru dezvoltare. În același timp, statele cu venit mediu joacă un rol esențial în punerea în aplicare a um, SDG-urilor și trebuie să cooperăm cu ele în măsuri diferite, oferindu-le asistență pentru investiții, pentru dezvoltare, pentru dezvoltare durabilă. În cele din urmă, în cadrul noului consens european, trebuie să mergem dincolo de măsurarea contribuțiilor la asistență. Avem nevoie de un follow-up bazat pe includere și de o revizuire. Trebuie să ne asigurăm că cheltuielile pentru dezvoltare se realizează în cel mai eficient mod posibil. Și trebuie să ne adaptăm instrumentele de lucru. Uniunea Europeană trebuie să susțină transparența printr-un cadru comun pentru dezvoltare. Trebuie să susțină rezultatele și să-i susțină pe partenerii noștri într-o corelare mai bună a resurselor pentru dezvoltare și a rezultatelor, prin sporirea capacității statistice acestora. Pe scurt, acestea sunt principiile călăuzitoare care stau acum la baza propunerii noastre. Aștept cu nerăbdare să văd dacă sunteți de acord cu ce v-am prezentat și cu modul în care intenționăm să ne atingem obiectivele și să văd dacă am reușit să acopăr toate elementele esențiale. Mă bazez pe contribuțiile dumneavoastră specifice ca să reușim să creăm cele mai bune baze pentru un nou consens european pentru dezvoltare. Un consens care să um, reflecte întreaga Agenda 2020, un consens care să se bazeze pe patrimoniul de leadership al Uniunii Europene și care să creeze un consens global pentru dezvoltare. Mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi. Merci, Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să deschid acum dezbaterea și vom da în primul rând cuvântul celor doi coraportori, Bogdan și Norbert Neuser. După aceea vom da cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Venta. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, actualizarea viziunii comune a Uniunii Europene, uh, o politică pentru dezvoltare pentru 2030, este uh, o idee majoră pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre. Eu personal am convingerea că acest lucru se petrece într-un moment adecvat. Pe de o parte, Uniunea Europeană se confruntă cu noi um, provocări economice și sociale. Pe de altă parte, această schimbare de cadru politic antrenează anumite schimbări de altă natură, inclusiv schimbări legate de politica pentru dezvoltare. Am analizat uh, documentul și înainte de a începe să ne redactăm noi proiectul de text, am reflectat la implicațiile Agendei 2030. Dar aș vrea să vă pun câteva întrebări. Prima întrebare se referă la legătura uh, dintre consensul pentru dezvoltare și consensul pentru ajutor umanitar. Ce fel de uh, referințe transversale trebuie create între aceste două uh, tipuri de asistență? Iar apoi aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu programarea um, comună a asistenței pentru dezvoltare. Aceasta a fost uh, realizată în 65 de state și vreau să vă întreb ce poate face Uniunea Europeană pentru a încuraja aceste practici și cum poate reflecta noul consens. De asemenea, am dorit să ne gândim la legătura dintre migrație și dezvoltare. Cum poate fi consolidată această legătură în termeni practici, menținându-se accentul pe dezvoltare și abordându-se rutele migrației uh, și tot contextul de insecuritate, abuzuri de drepturile omului și corupție. Mulțumesc! Merci, Mulțumesc, domnule Venta. Doresc să dau cuvântul domnului Noizer. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar pentru prezența la comisia noastră din această dimineață. Ați uh, spus clar că doriți să realizați acest consens într-o colaborare foarte transparentă cu noi, cu ONG-urile și cu statele membre. Dacă ne uităm în urmă la începutul consensului, în 2005, atunci s-au stipulat valorile de bază și principiile de bază ale uh, politicii europene de dezvoltare, care sunt obligatorii pentru statele membre. Și vreau să menționez acest lucru chiar de la început, pentru că mi se pare că punctul uh, cheie și punctul cel mai dureros în abordarea noastră va fi reprezentat de statele membre și va conta foarte mult măsura în care vor dori să participe la acest consens și măsura în care vor realiza finanțarea necesară. E foarte bine că desfășurați aceste consultări și cu siguranță în grupurile politice vom colabora foarte strâns cu ONG-uri pentru a încerca să introducem în consens și abordarea lor. În legătură cu problemele anterioare, pot să spun că față de 2005, astăzi se resimt mult mai puternic problemele migrației și ale schimbărilor climatice, printre altele. Ce vreau să vă întreb este dacă propunerea de unui instrument de stabilitate și de pace va fi uh, inclusă în acest context. Știm că în diferitele state situația politică este foarte fragilă. Știm că trebuie să le uh, tratăm cu mare precauție, dar să ne implicăm în situația de acolo uh, și știm că e nevoie de finanțare pentru rezolvarea acestor probleme. Mi se pare foarte bine că domnul vicepreședinte al Comisiei, Timmermans, se implică în acest proiect pentru că consider că consensul european este un subiect uh, important pentru întreaga Comisie. Avem nevoie de o colaborare largă în Europa și uh, suntem obligați să avem succes. Trebuie să le arătăm cetățenilor noștri că în uh, probleme ca migrația, securitatea, schimbările climatice putem să reușim să avem succes datorită unor instrumente adecvate. Ați mai vorbit și despre faptul că noul consens e mai bun, uh, mai cuprinzător și altfel decât cel de până acum. Dacă mai mult înseamnă mai mulți bani, uh, m-aș bucura. Un consens mai bun înseamnă că toți trebuie să facem eforturi suplimentare Trebuie să facem și o evaluare mai strictă și mi se pare foarte bine că delegațiile de la Uniunea Europeană care cunosc cel mai bine situația de la fața locului sunt implicate în acest proces. Și apoi ă, înțeleg că va fi nevoie și de o reacție mult mai rapidă în anumite cazuri, pentru că ă, situațiile de conflict se deteriorează rapid în statele fragile. Acest consens va uh, presupune și o mai mare eficacitate și cred că trebuie să facem un apel la guverne, la societatea civilă, uh, inclusiv cele din statele mai puțin dezvoltate și va trebui să cerem acestor guverne să uh, nu permită migrația într-o asemenea măsură. Practic să o combată combătând cauzele sărăciei din din acele state. Trebuie uh, să le arătăm clar ce așteptări avem de la ele. Și, uh, per total, sper ca acest consens să, uh, să se amelioreze prin uh, discuție între toate părțile interesate și sper că acest consens să fie consolidat cât mai mult. Și, repet, cel mai mare semn de întrebare e reprezentat de statele membre se pune întrebarea în ce măsură noi, Comisia și Parlamentul, putem uh, convinge statele membre, cum le putem uh, supune unor presiuni cât mai puternice ca să ne asigurăm că există o colaborare în domeniul migrației. Pentru că uh, conținutul e același ca în 2005, însă conține multe elemente suplimentare și trebuie să le tratăm pe toate în perspectiva 2030. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Noizer. Aș dori să dau acum cuvântul raportorilor din umbră, dacă doresc să intervină. Și voi începe cu domnul Görens. Oui, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere privind consensul european referitor la dezvoltare pune probleme de fond și probleme de metodă. În legătură cu chestiunile de fond, aș vrea ca Consiliul, Comisia și Parlamentul European și ONG-urile să poată cădea de acord asupra unei definiții unitare a dezvoltării. Nu știu dacă avem cu toții aceeași viziune asupra dezvoltării. Pentru noi, cei din Parlament, dezvoltarea înseamnă în primul rând combaterea sărăciei, în spirit de parteneriat, dorind ca partenerii noștri să se emancipeze și într-o zi să nu mai depindă de ajutorul oferit de noi. Și văzând diferitele reacții, constat că ori de câte ori se petrece un dezastru, o criză a refugiaților, se spune, a, da, ar trebui să facem mai mult în domeniul dezvoltării. Noi repetăm în permanență această cerință și de obicei se repetă și este, se repetă cerința și e primită cu o indiferență generală. Nimeni nu dă doi bani pe asta. Avem nevoie de mai multă forță pentru cei care repetă în permanență că este necesar acest lucru. Trebuie combătute problemele la bază. Sărăcia generează conflicte. Conflictele generează crize umanitare iar acțiunea umanitară este răspunsul la toate aceste eșecuri. Acum plătim oalele sparte pentru că nu ne-am asumat responsabilitatea uh, față de aceste fenomene. Nici dumneavoastră, nici direct, directorii generali ai dumneavoastră, nici serviciile dumneavoastră, nici Parlamentul nostru, ci întreaga comunitate internațională și cu siguranță statele membre ale Uniunii Europene, care în permanență au subliniat importanța acestei politici. Cred că trebuie să uh, fim de acord asupra unei definiții comune, trebuie să vedem ce uh, priorități avem, trebuie să încercăm să ne implicăm în politica pentru dezvoltare. Acum uh, avem de a face cu o mare lipsă de mijloace pentru a susține mai ales statele africane și mai ales uh, toate statele aflate sub egida Uniunii Europene, avem uh, voință, anunțăm contribuții, dar când tragem linie vedem că suntem departe de sumele anunțate inițial. Cred că trebuie să ne punem problema credibilității. Dacă vrem să fim credibili, trebuie să uh, încetăm să ieșim din această fugă după cai verzi pe pereți. Întotdeauna anunțăm sume imense și după aceea nu suntem la înălțime. Deci trebuie să ne revizuim metodele, dar și angajamentele. Și o spun la fiecare reuniune a comisiei și o să o repet până se va rezolva problema. Cum putem rezolva problema? Trebuie să ne înțelegem cu Consiliul, cu Comisia în orice caz. Cred că e important să găsim o cale de mijloc și, de asemenea, să implicăm statele membre și ONG-urile. Aceasta trebuie să fie baza revizuirii acestei politici. Cred că, până la urmă, vom fi de acord pe anumite principii. Baza generală și banalitățile pe care le debităm um, zi de zi după, marele, după marile conferințe internaționale sunt toate bune și, frumoase, dar nu înseamnă nimic. La fel cu SDG-urile. Ce sunt SDG-urile? O adevărată revoluție și ați spus-o și dumneavoastră. Din această perspectivă suntem uh, cu toții în state în curs de dezvoltare. Suntem conștienți în cele 28 de state membre UE. Știm că Comisia a pregătit o strategie care va duce la numitor comun cele 28 de state membre ca să poată să depășească aceste dificultăți. Dacă avem o viziune comună, ne vom da seama că toate statele lumii depind de globalizare, care cu două tăișuri reduce diferențele dintre țări și crește diferențele din interiorul țărilor. Și cred că trebuie să fim conștienți de toate acestea. Să nu ne mințim singuri. Dacă vom avea o viziune comună asupra ceea ce se întâmplă, ne vom da seama rapid că metoda folosită până acum nu mai este potrivită. Și vă spun sincer, dacă nu vom reuși să cădem de acord în legătură cu câteva principii elementare, câteva principii de acțiune elementare, chiar mă îndoiesc că vom avea un rezultat credibil în ceea ce privește uh, redefinirea consensului pentru dezvoltare. Și cred că ar fi mare păcat. Am spus-o în repetate rânduri și repet. Nu vorbesc prea des în numele grupului meu politic, dar cu toții avem această părere. Și repet, deci, trebuie să ne întrebăm ce vom face cu privire la angajamentele pe care ni le-am asumat solemn. Vom cere un instrument de uh, ghidare, Vom cere un instrument de monitorizare? Vom face ce s-a făcut până acum? Și mai ales ce s-a făcut în legătură cu semestrul european? Dat fiind că uh, deficitele statelor membre sunt tot mai mari și statele membre sunt invitate la Comisia Econ ca să dea socoteală, uh, Toată lumea e de acord că trebuie să ajungem la o convergență politică. Este oare politica de dezvoltare mai puțin importantă sau nu e importantă deloc? Dacă nu e importantă, trebuie să adoptăm și instrumente care să înceapă să sperie prin eficacitate. Așadar, aș cere să includem în această politică un demers absolut acceptat de toată lumea, care să implice pe toată lumea și să uh, prevadă aceleași criterii de evaluare pentru toată lumea. Dacă nu reușim să o facem, va trebui să fim extrem de optimiști ca să credem că noul consens european va mai uh, putea să pună lucrurile în mișcare. Și cred că aici revenim la credibilitate. Ca să susținem politicile noastre, trebuie să uh, ne dăm seama că ce spunem noi aici nu interesează pe nimeni. Consiliul uh, nu dă doi bani pe ce spunem noi, pentru că unele state nu sunt deloc interesate de acest lucru. Ce s-a schimbat față de 2005? Până acum v-am vorbit de constante. Faptul că nu ne ținem promisiunile e constant. Trebuie să înceteze. Ce s-a schimbat este că globalizarea s-a instalat complet, s-a dezvoltat complet și aceasta e regula jocului. Uh, influențează toate politicile și merge până în viața privată a fiecăruia. S-a schimbat uh, impactul crizei asupra gospodăriilor, asupra tuturor și focarele de criză s-au schimbat. S-a schimbat și uh, faptul că inegalitățile s-au adâncit. Și ce nu s-a schimbat este că trebuie în continuare să ne luptăm cu mijloacele pe care le avem, să ne respectăm angajamentele decât să ne uh, înmulțim eșecurile. Și de aceea susțin ideea de a implica tot mai mult ONG-urile în acest proces. Trebuie să fim conștienți de importanța acestei politici și cu patru parteneri puternici am putea schimba ceva. Asta voiam neapărat să spun. Haideți să fim de acord în legătură cu fondul, în legătură cu metoda și dacă nu se va schimba nimic, atunci Parlamentul European nu ar trebui să mai participe. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Teoharus. Thank you, Chair. Well, uh, Commissioner... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră ambițioasă a revizuirii Consensului European pentru Dezvoltare și pentru eventuala sa legătură cu actul global din cadrul Națiunilor Unite și al programelor pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă din următoarele zile. Eu sunt raportor Uh, mi-aduc aminte de un raport pe care l-am scris acum 4-5 ani de zile în ceea ce privește eradicarea sărăciei și sunt foarte dezamăgită în ceea ce privește acțiunile Uniunii Europene în acest sens și văd că se repetă mereu aceleași greșeli fără să înțelegem felul în care țările mai puțin dezvoltate reacționează. Spre exemplu, am văzut că doar trei țări au reușit să iasă de pe lista țărilor celor mai puțin dezvoltate. Namibia, insulele Maldive. Și Kenya. Metodele noastre nu sunt chiar atât de eficiente. Sâmbătă trecută chiar ne-am întors dintr-o misiune DV din Tanzania, Și președintele ne-a spus acolo că luptă împotriva corupției. Dar ce am descoperit este că, deși întreaga țară este deosebit de săracă, există pe aici, pe acolo, oaze de dezvoltare. Și că oamenii pe aici, pe acolo, se bucură de prosperitate. Există anumite rețele care îi ajută pe oameni să rămână în acele regiuni. Spre exemplu, școli, cabinete medicale, diferite facilități. Și am observat că există o legătură între comunitatea locală și alte comunități în alte locuri, în alte regiuni. în așa fel încât să fie consumate produsele ce sunt realizate acolo. Un alt aspect. Chiar dacă trăiesc într-o țară foarte sărată, oameni, săracă, oamenii au totuși o casă, un acoperiș. Deci, în loc să avem aceste ambiții de a crea o rețea care să acopere întreaga Africă, să creăm că o rețea, spre exemplu, de școli, am putea, eventual, să ne bizuim pe comunitățile locale. Africa nu are nevoie de chirurgi. Africa are nevoie mai întâi de școli. Școli în aceste comunități uh, pentru că nu se poate bizui pe guvern. Guvernele de multe ori în aceste regiuni sunt guverne uh, corupte. Și deci scopul nostru de finanțare trebuie să țină seama și de nevoile acestor oameni. Și trebuie să stabilim niște principii generale de democratizare, democratizare a instituțiilor pe teren. Cred că aceasta este etapa esențială înainte de a avea școli, universități, spitale și așa mai departe. Evident că trebuie să ne adaptăm realității și să modificăm pe parcurs acest proiect, fără să pierdem din vedere și faptul că pot apărea situații de criză, dezastre, dezastre umanitare, crize umanitare și că fluxul de migranți este rezultatul unor astfel de crize pe care uh, noi nu putem să le preîntâmpinăm tot timpul și am să încerc să prin contribuțiile mele modeste să îmbunătățesc raportul și rămân la dispoziția celorlalți colegi, raportori din umbră, și aș vrea să amintesc pentru că pentru prima dată când ne vedem cu toții și discutăm cu toții, vreau să vă amintesc că Africa mă duce cu gândul la mitul naiadelor, mitologia țării mele, Grecia. Naiadele erau fetele, 15 fete, care conduceau uh, marinarii înspre porturi. Și la asta mă duce cu gândul Africa în momentul de față. Merci, Madame Teocaros. Mulțumim, doamna Teocaros. Și acum dăm cuvântul doamnei Maria Hăbuș. Vă mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezentare. Ați spus că trebuie să combatem sărăcia, da, dar nu trebuie să uităm mediul. Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă. Este o misiune foarte importantă. Am fost și eu în delegația menționată chiar acum și uh, am constatat că sunt mulți oameni care trebuie în continuare implicați convențional, SDG-urile trebuie plasate în centru. Domnul Gărenț a menționat o revoluție uh, adevărată și ar fi o revoluție dacă s-ar realiza. E important să le uh, punem în practică, e nevoie să precizăm profilul uh, față de alte domenii ale politicii externe și să transmitem un semnal puternic uh, arătând că politica pentru dezvoltare nu poate fi separată de politica de securitate. SDG-urile trebuie să fie baza și mi se pare extrem de important acest fapt și trebuie să dăm răspunsuri referitoare la contribuția pe care ne putem aduce noi, Uniunea Europeană, la o administrație corectă și uh, cât mai cuprinzătoare a bunurilor noastre globale. Ceea ce înseamnă că cooperarea pentru dezvoltare trebuie să fie mai intensă și uh, revizuirea acestui consens ne oferă o șansă să uh, punem la punct coregrafia uh, în care colaborează statele în acest domeniu. Și cum a spus domnul Görens, ar fi nevoie de noi metode, pentru că dacă ne uităm la situația actuală, sincer, nu cred că putem să continuăm să lucrăm cu metodele folosite până acum. Un punct foarte important este ideea de a avea o coerență politică sinceră, o procedură stabilită pentru dezvoltarea durabilă și nu doar o susținere pe termen scurt a intereselor proprii. Politica comercială este un element important, este foarte important pentru dezvoltarea globală iar consensul nu trebuie să lipsească și politica aceasta nu trebuie să lipsească din consens. În privința politicii de securitate, trebuie să spun că în permanență am senzația că interesele proprii europene uh, sunt puse mai presus de uh, scopul primordial al politicii pentru dezvoltare. Trebuie să recunosc că și în domeniul securității trebuie să facem mult mai multe dar oare chiar putem să o facem cu fondurile pe care le avem la dispoziție pentru combaterea sărăciei? Nu cred. Dacă nu vom extinde combaterea sărăciei în loc să o reducem, atunci problemele de securitate nu vor fi ținute sub control. Și cred că trebuie să ne gândim foarte bine de unde putem uh, finanța politica de securitate. Nu trebuie să o facem în detrimentul combaterii sărăciei. Cooperarea pentru dezvoltare, după părerea mea, nu este un instrument uh, pentru a gestiona politica migrației. Acesta este un domeniu în sine. Punerea în aplicare a Agendei 2030. Sunt convinsă că avem nevoie de mai mult. Ați spus că uh, această agendă nu poate să fie unilaterală, da, dar nici nu putem de câte ori vine o criză să spunem că avem nevoie de mai multe fonduri și acest obiectiv de 0,7% tot nu a fost atins. Cred că în acest nou consens e nevoie de un plan pe etape, un uh, calendar clar și obiective uh, clare și uh, pe care să le și atingem. Trebuie să ne susținem mai mult partenerii din statele cu care colaborăm și nu trebuie să, le, să ne subminăm eforturile. Uh, de exemplu, când avem acorduri de liber schimb, când cerem uh, acces la piețe și ne trezim apoi că exporturile acelor state uh, scad foarte mult. Trebuie să ne continuăm și lupta împotriva paradisurilor fiscale și cred că aici s-a vorbit deja de transparență și aceasta face parte din consens. Apoi, sectorul privat. Sectorul privat este în permanență un partener de discuție atunci când menționăm uh, faptul că avem nevoie de fonduri pentru aceste state și avem nevoie de investiții private. Sigur că investitorii pot să ne ajute, dar trebuie să nu mai credem că investițiile se vor face în uh, mod automat în beneficiul celor de la fața locului. Trebuie să avem reguli cât se poate declare care să garanteze aceste beneficii, care să se asigure că acestea um, ajung la oamenii de la fața locului. Ați spus că nu vreți să lăsați pe nimeni în urmă și uh, trebuie să garantăm acest lucru. Trebuie, deci, să avem reguli obligatorii, inclusiv în ceea ce privește pericolele ecologice, care trebuie și ele minimalizate. E important, cred eu, să ne gândim la deviza uh, acestui consens. Acest consens este și o șansă în contextul dezbaterii post-Cotonou, în contextul noilor relații UE-ACP post-Cotonou și cred că dacă ținem cont de toate aceste aspecte vom putea să avem uh, o perspectivă pozitivă asupra viitorului. Dar trebuie să ne dăm seama că fără toate aceste măsuri nu vom putea să includem pe toți și cei care vor fi lăsați în urmă vor crea problemele viitorului. Vă mulțumesc! Merci, cher coleg. Președintele, mulțumesc, stimată colegă. Și mai avem încă trei colegi care au solicitat să intervină. Vom continua această listă și apoi am să rog pe domnul comisar să răspundă la această observație. Mai întâi colegul Litz. Good morning, Commissioner. Thank you very much. Bună dimineața, domnule comisar, și vreau să vă mulțumesc pentru prima dumneavoastră prezentare și pentru spiritul acesta. Noi am fost cu toții prezenți în, uh, la Națiunile Unite, ne aflăm în aceeași situație, împreună cu comisarul Timmermans, cu doamna Mogherini, cu noi, parlamentarii și, într-adevăr, așa cum spunea domnul Görens, e un pas revoluționar. Cu toții trebuie să preluăm aceste obiective împreună, e angajamentul nostru, am făcut asta și acum trebuie să fim clari și răspicați și să-l și transpunem în fapt. De aceea, aș dori să mă refer la situația pe care ați evocat-o dumneavoastră în principiu, și anume să luptăm împotriva sărăciei și să ne concentrăm pe situația femeilor, uh, pentru că acest lucru a reușit în mod foarte puternic, și apoi să cooptăm toate statele membre la un scop comun. Și acum aș avea o întrebare cu două părți. Uh, situația e foarte serioasă. Mai întâi, așa cum a spus și domnul Görens, statele membre, și le-am menționat de multe ori, cum anume vom finanța ajutorul nostru. Și întrebarea este cum ajungem la 0,7% din PIB, așa cum se prevede în agenda. E nevoie de uh, plăți anuale la acest nivel și doar Regatul Unit face acest lucru. Deci cum facem ca întreaga Uniunea Europeană să ajungă la acest nivel de 0,7% și avem și alte angajamente din partea celorlalți comisari pe, comisari pe alte linii bugetare în așa fel încât să ajungem la nivelul scontat uh, Apoi, mai practic vorbind, aș vrea să vă întreb, pentru că sunt uh, foarte multe conferințe care au uh, avut loc, discuții, spre exemplu, și la Comisia pentru Ocupare, în ceea ce privește domeniul textil și inițiativele în domeniu. Există o abordare foarte interesantă, uh, studenți care au cerut să aibă un schimb de opinii pe acest subiect pentru a ne asigura că produsele textile nu mai sunt realizate cu, prin munca copiilor. Chiar și statele membre trebuie să meargă și mai departe și să preia în curs, în, uh, din mers această inițiativă și să o transmită mai departe. Suedia, Danemarca, Italia au uh, subscris la această inițiativă și își doresc să ajungă la o abordare comună și să o prezinte Comisiei Europene, în așa fel încât să știm care este și opinia celorlalte state membre pe marginea acestei inițiative. Uh, e adevărat că am avut o conferință foarte interesată împreună cu Comisia uh, în ceea ce privește un raport de inițiativă în domeniu dezvoltat de către uh, Comisia Europeană și acum întrebarea este când anume acest raport va fi și publicat oficial și dacă va fi și luat în serios și dacă va pune Uh, capăt acestei uh, situații. Nu uitați că și noi la Comisia pentru Comerț avem un raport în acest sens în Parlamentul European și cred că e foarte interesant să fim în măsură să lucrăm împreună, să conlucrăm pe aceste subiecte. Uh, trebuie să continuăm colaborarea noastră și să mergem și mai departe, în așa fel încât să avem niște măsuri concrete, atât pentru statele membre, cât și pentru populațiile din țările noastre. Iar în ceea ce privește instrumentele financiare, m-aș întoarce poate la un aspect un pic mai tehnic, dar foarte important, pentru că l-am evocat la grup scopul nostru, uh, așa cum a spus și doamna Höbech, Uh, v-ați referit la siguranța acestor instrumente financiare. Comisia a adoptat o propunere pe 15 iulie pentru a avea o contribuție la pace și stabilitate și a fost însățită și de comunicare comună în ceea ce privește uh, siguranța în materie de dezvoltare. Pentru a fi în măsură să gestionăm situațiile de criză și e nevoie de finanțare pentru o formare și pentru uh, reorganizarea, uh, pentru a oferi forțelor armate o reorientare orientare profesională. Întrebarea este de ce Comisia a adoptat o listă negativă în loc să adopte o listă pozitivă pentru a redacta acea listă a circumstanțelor excepționale. Uh, nu uitați că asistența uh, umanitară și asistența pentru dezvoltare uh, merg mână în mână și atunci întrebarea este care este temeiul juridic pentru comisie, articolul 290 aliniat 1 sau 292 2, care este de fapt baza, temeiul juridic pentru cooperare pentru dezvoltare. Deci 209 sau 212, articolele 30 și 31, care reprezintă și temeiul juridic pentru politicile de securitate comună. Care ar fi cel mai logic? ca și temei juridic pentru a avea o realizare de plină a obiectivelor noastre uh, și care să vă permită eventual uh, să interveniți față de actori uh, de natură militară. Doamna Mogherini dorește să vină cu o strategie uh, exhaustivă și cum integrăm în această strategie și chestiunea clim, uh, schimbărilor climatice, care uh, are un rol de jucat în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare, pentru că reprezintă oportunități mari. Există un adevărat pachet, nu uitați pachetul clima care a fost uh, uh încheiat și adoptat la conferința de la Paris. Mulțumesc! Dă la parola a notre coleg Guerrero. Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul colegului Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul comisar, încă de la bun începutul intervenției sale, s-a referit la faptul că ne aflăm într-un proces, comisia se află într-un proces de consultare, de dialog cu diferite tipuri de interlocutori, interlocutori sociali, instituționali, în ceea ce privește viitoarea revizuire a acestui consens european. Și spuneați, domnule comisar, că există o mare uh, acceptarea metodei de lucru în ceea ce privește revizuirea. Pe de o parte, evaluarea este una pozitivă în ceea ce privește felul în care a funcționat până în prezent consensul european, în sensul că acesta a permis o coordonare a acțiunilor din partea diferiților actori instituționali și sociali și, pe de altă parte, am notat faptul că există anumite modificări ce s-au produs la nivel global, la nivel european și, de asemenea, și la nivel de interlocutori, interlocutori sociali care cer din partea noastră, deci, o revizuire. De aceea, Parlamentul European s-a pronunțat de nenumărate rânduri asupra nevoii de a avea această revizuire și utilizez uh, cuvântul revizuire, tocmai pentru a sublinia că nu e vorba de o reconstruire a unui consens total nou și diferit, ci de a menține ceea ce a funcționat bine în consensul în vigoare în momentul de față și de a introduce schimbările necesare în așa fel încât să avem un nou avânt în cooperare pentru dezvoltare, având în vedere că lumea se schimbă. Acum, motivele pentru a revizui acest consens, chiar domnul comisar a spus că, și de fapt suntem destul de acord asupra lor, Uh, domnul Görens, de asemenea, se referea la un motiv uh, foarte important, chiar ideea de dezvoltare. Este un motiv în sine cu toții. Țările în curs de dezvoltare au diferite necesități, diferite nevoi, diferite strategii, uh, calendare diferite. Însă lucrurile au evoluat, s-au schimbat. Conceptul ca atare s-a modificat, în sensul că înainte plecam de la ideea că aveam o percepție și anume țări care ofereau ajutor pentru dezvoltare pe de o parte și pe de altă parte țări care aveau nevoie de acest ajutor și că erau două lumi total diferite și că acest flux mergea într-o singură direcție. Ori acum ne dăm seama că în acest sens lumea e mult mai complexă. Și mai sunt de asemenea și alte motive, motive strict europene apariția strategiei globale uh, înaintată de doamna înalt reprezentant, diferitele programe care ar putea decurge din uh, noile noastre instrumente. Ei bine, toate acestea se înscriu într-o politică externă, într-un context și această politică externă are implicații asupra cooperării pentru dezvoltare. Așa că din punctul nostru de vedere, din punctul meu ca și raportor pe ajutor umanitar, aș vrea să subliniez faptul că și de altfel domnul Venta s-a referit la acest lucru și de asemenea și domnul Gărenț. Și anume că trebuie să existe o indexare a acțiunii umanitare și acțiunii pentru dezvoltare. Și uh, cifra aceasta, situația e deja diferită, incomparabil cu ceea ce exista acum câțiva ani de zile. Observăm că de fiecare dată crizele umanitare sunt crize din ce în ce mai îndelungate. De câte ori apar, sunt crize provocate de conflicte, ca urmare a unor conflicte. Și deci tot ceea ce se referă la cooperare pentru dezvoltare, destinat ajutorul în domeniu pentru a rezolva conflictele, pentru a preîntâmpina conflictele, E vorba de fapt de o cooperare pentru dezvoltare, dar care să permită ieșirea dintr-o situație de griză. Și deci indexul acesta trebuie să fie revizuit și abordat dintr-o perspectivă nouă. Deși eu cred că toată lumea poate înțelege acest lucru, chiar în momentul de față, ca și raportor E clar că fiecare uh, consideră că subiectul său este foarte important, așa cum au făcut-o și ceilalți colegi care au intervenit mai devreme. Însă eu, ca raportor, aș vrea să subliniez cât de important este să construim acea capacitate de rezistență și capacitate de prevenire uh, atât a dezastrelor fizice, precum și a conflictelor. Mă referam deci la dezastre naturale sau prevenirea conflictelor, soluționarea acestora și asta ne va permite să întărim instituțiile, să întărim uh, latura economică, în așa fel încât aceste crize umanitare îndelungate, prelungite, să devină din ce în ce mai rare. Acesta ar trebui să fie consensul nostru, consensul european pentru dezvoltare, așa că vă încurajez ca acest punct să fie abordat cu atenție deosebită atât în Parlament și uh, evident atât și la nivel de Comisia Europeană. Oricum, noi vom veni cu o, o, o viziune proprie care să vină și să meargă în, în, înspre întărirea acestei, uh, acestui instrument. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Hautala. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim, domnule comisar, pentru că ați venit să ne prezentați uh, punctul dumneavoastră de vedere. Ascultând această discuție, e ușor, cred, uh, să trag concluzia, pentru că probabil sunt ultima vorbitoare din această rundă, că Parlamentul are așteptări mari. Așteptăm să folosiți această situație pentru a propune măsuri reale pentru a eradica sărăcia și pentru a aborda alte provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, în noul cadru global al Agendei 2030. Riscul pe care l-au identificat mai mulți colegi uh, este unul cu care sunt și eu de acord, și anume că ne aflăm într-un moment de răscruce avem impresia că politicile de dezvoltare sunt oarecum acaparate. Este o tendință îngrijorătoare. Dumneavoastră ați vorbit uh, despre faptul că Uniunea Europeană a avut rol de lider multă vreme, dar cum putem să rămânem lideri dacă vedem că instrument cu instrument se reduc măsurile reale uh, destinate lupta împotriva, luptei împotriva sărăciei? um, luptei împotriva schimbărilor climatice uh, sau luptei împotriva bunurilor, uh, erodării bunurilor publice mondiale. Deci sunt lucruri legate de noțiunea de coerență în politicile de dezvoltare, dar observăm nu doar că um, există politici din alte sectoare care pot să ajute Uh, politicilor de dezvoltare. Vedem și că există o tendință de a impune securitatea în politicile de dezvoltare. Nu așa se face coerență pentru dezvoltare și un instrument după altul, fiecare propunere a Comisiei s-a confruntat cu aceeași soartă. Venim aici și vorbim despre radicarea sărăciei, vorbim despre abordarea cauzelor uh, uh, crizei pe care o trăim uh, la rădăcină eu cred că dumneavoastră trebuie să aveți o poziție foarte fermă și Parlamentul vă va sprijini, societatea civilă vă va sprijini. Nu putem tolera ca fiecare propunere să meargă în această direcție. Și um, colegul Liț a pus o întrebare în legătură cu un instrument despre care am discutat mult la reuniunile noastre. E vorba de instrumentul pentru pace și stabilitate. Care e obiectivul acestuia? Bineînțeles, și când vorbiți despre finanțare, spuneți că nu avem nevoie de miliarde, ci de mii de miliarde. Dar cum putem face acest lucru? dacă și angajamentele modeste ale Uniunii Europene și ale statelor membre nu sunt respectate. Consiliul spune foarte ferm că la evaluarea la jumătatea perioadei nu va crește bugetul de la titlul 4. Cum putem să abordăm problemele legate de schimbările climatice în această situație? Cum putem să schimbăm această situație? Noul consens este important, dar nu e important cu orice preț. Și acest preț integrarea lui într-un proces mai larg de eh, punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Eh, și aș dori să clarificați ce dorește domnul eh, Timmermans cu acest cluster care va produce comunicarea privind viitorul durabil, integrând procese interne și externe. Care este rolul consensului european în acest proces? Uh, va fi amestecat acolo sau va fi separat? Ambele procese sunt importante, dar nu cred că trebuie să fie contopite. S-au făcut Ați, ați făcut și multe, multe observații pozitive, uh, deci suntem de acord în legătură cu multe lucruri. De exemplu, când vorbiți despre uh, principalele, stim, principalele uh, priorități, uh, investiții, chestiunile de gen, chestiunile transversale, care nu trebuie să fie uh, doar marginale, trebuie să se afle în centrul acestor procese și acum avem posibilitatea să le punem acolo. De asemenea, parteneriatele consolidate sunt importante. Dar când vine vorba de finanțare, toată lumea știe că trebuie, nu avem nevoie de miliarde, ci de mii de miliarde și vom putea, face, vom putea să le obținem doar cu participarea sectorului privat. Dar nu puteți să vă asigurați în același timp că sectorul privat va putea să um, dea de seamă legătură cu impactul său asupra dezvoltării? Um, dacă nu, vom uh, investi în dezvoltare, dar nu vom putea să ținem cont de impactul uh, de dezvoltare a acestei finanțări și cred că trebuie să uh, integrăm în discuție responsabilitatea întreprinderilor um, Colegul a vorbit despre inițiativa pentru confecții. Este o, o excelentă inițiativă care poate să implice o responsabilitate a sectorului privat pentru ceea ce face, pentru activitatea sa în lumea în curs de dezvoltare. Ați vorbit despre un proces inclusiv, dar din câte știu eu, societatea civilă a fost cam dezamăgită că nu a fost auzită suficient și, domnule președinte, având în vedere că mai avem timp, de ce nu uh, dați cuvântul unui reprezentant sau la doi, trei reprezentanți ai societății civile, pentru că ne confruntăm cu această situație incredibilă. Spațiul societății civile într-o sută de țări scade în momentul de față și noi trebuie să apărăm rolul societății civile și în acest proces și în ce vom face uh, după ce vom avea un nou consens european pentru dezvoltare. Mulțumesc! Ultima colegă care ia cuvântul este doamna Besera. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, nu pot decât să fiu de acord cu cea, ce ne-ați transmis astăzi ca și mesaj. Eu cred că nu putem decât să fim de acord asupra acestei liste de dorințe, de voință despre care discutăm, însă eu aș dori, ca și supliment față de cele spuse de colegi înainte, să împărtășesc cu dumneavoastră o idee referitor la cum anume au început lucrurile. Dacă vă amintiți, am mers la New York, la acea adevărată uh, sărbătoare, ne-am bucurat cu toții că aveam un angajament semnat de toate statele membre ale Națiunilor Unite în ceea ce privește Agenda 2030. Și iată că la un an după avem acest sentiment de urgență, această neliniște, pentru că se pare că nici măcar nu s-au lansat, nu s-au făcut primele eforturi necesare. Și cred că ne aflăm acum într-un moment cheie din punct de vedere al acestui instrument al consensului, în așa fel încât să ne punem întrebarea la ce servește. E bine să avem un consens între Parlament și Comisie, însă dacă statele membre, dacă membrii care au semnat această agendă și care au subscris acestor obiective nu și încep să se uh, îndrepte pe acea cale, e bine, nu mai servește la nimic consensul. Consensul uh, Uh, are uh, importanța dacă actorii uh, pe care l-au, semnat uh, semnat acționează. Avem nevoie de un model, un model la care să subscrie 193 de state membre ale Națiunilor Unite uh, și asta a reieșit și de la ședința de la New York. Au fost foarte, foarte clar specificat ce anume înseamnă o schimbare a modelului instituțional în aceste țări. Uitați-vă la noi, în țara noastră, în Spania. E o țară care are experiență mare în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare și dincolo de mișcările politice, dincolo de lipsa unui guvern stabil, în ultimul parlament constituit acum câteva vreme, uh, Chiar și în Comisia pentru Dezvoltare nu mai avem discuții pe acest subiect. Și anume, eu mă întreb țările europene, oare nu cumva s-a schimbat deja modelul instituțional și uh, nu există așa o compartimentare a acestor politici? Ministerele de politică energetică, de econo- politică economică, de egalitate, de cultură, uh, de fapt, în mod orizontal ar trebui să fie implicate în acest obiectiv de cooperare pentru dezvoltare. Și un alt aspect ne putem întreba cine sunt actorii. Noi vorbim tot timpul despre societatea civilă și se pare că, da, în mod permanent, plecăm de la ideea că societatea civilă egal un ONG. Un ONG egal o organizație fără scop lucrativ. Dar adevărul este că întreprinderile fac parte din societatea civilă și uh, un ONG e de fapt o, un fel de întreprindere privată, dar fără scop lucrativ. Și de aceea, în dialog, în participarea la realizarea acestor obiective, trebuie să participe toți actorii. Nu ne putem permite ca întreprinderile să rămână deoparte și uh, să uh, Uh, le abordăm cu prudență. Nu, întreprinderile, începând de la cele mai mici până la cele mai mari, fac parte în mod necesar din acest consens. De aceea cred eu că și aici trebuie să intervină o modificare a modelului de gândire și să ținem seama și de acea parte a societății civile. Și insist încă o dată, întreprinderile cele mai mici până la cele mai mari uh, sunt cele care vin și oferă substanță Uh, și trebuie să fie implicate, pentru că nu e vorba doar de crearea unor parteneriate și apoi întreprinderile vin și fac ce vor. Nu! Trebuie să ne gândim uh, și să fim conștienți de faptul că aceste întreprinderi sunt și ele subiectul o, o, asistenței și cooperării noastre pentru dezvoltare. Și un alt aspect care ține de strategia globală pe care doamna Mogherini Uh, a publicat-o și care ne va transmite cât de curând, eu cred că elementul fundamental al acestei strategii îl reprezintă o viziune comună și o acțiune comună. Această acțiune comună și această viziune împărtășită de toți, ce înseamnă? Înseamnă că strategia trebuie să promoveze interesele cetățeanului și dânsa spune în acest document că Uniunea Europeană va avansa pe calea prosperității, o prosperitate împărtășită de toți și pentru asta trebuie să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă peste tot în Europa, chiar și în Europa. O Uniune prosperă trebuie în mod neapărat să includă și un sistem economic internațional uh, echitabil, deschis și un acces durabil la bune, bunurile comune. Este fundamental ca noi să avem această viziune globală și deschisă, pentru că doar pentru că altfel am avea un parlament cu capacități foarte restrânse care lucrează în mod izolat, departe de realitate. Mulțumesc. Merci, cher coleg. Vă mulțumesc și acum voi da din nou cuvântul domnului comisar pentru a reacționa la intervențiile colegilor. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați, pentru observațiile dumneavoastră, pentru propuneri, pentru întrebări. Toate legate de um, modul în care va arăta în viitor consensul european pentru dezvoltare. Aceasta e partea cea mai bună a consultării publice, a dezbaterii publice pe care le-am avut în cadrul acestui uh, uh, proces. Am spus că am primit 200 de contribuții în cadrul consultării publice, dar um, participarea dumneavoastră, discuția de astăzi uh, va fi cea mai valoroasă, pentru că trebuie să ajungem la un acord Trebuie să mm, reușim să ajungem la o declarație comună pentru a reuși împreună să ne atingem obiectivul. Obiectivul comun în politica de dezvoltare este acela de a avea o acțiune comună cu un concept nou, o agendă nouă pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru a face din Uniunea Europeană un factor cheie, um, un lider în cadrul agendei uh, pentru punerea în aplicare a obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Aveți dreptate. Agenda obiectivelor de dezvoltare durabilă reprezintă o schimbare majoră în modul în care este văzută politica de dezvoltare. Reprezintă o revoluție în ceea ce privește analiza acțiunilor necesare pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Nu sunt sigur că toată lumea își dă seama că reprezintă o adevărată abordare revoluționară, revoluționară în domeniul dezvoltării. Așa că noi cu toții Deci, inclusiv dumneavoastră, cu toții trebuie să folosim această abordare nouă și revoluționară a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Trebuie să punem în aplicare aceste obiective în, uh, în, uh, într-un mod nou, cu claritate, cu pragmatism, într-un mod inovant. Aceasta e o politică majoră și nu doar în ceea ce privește participarea noastră financiară. Prea des este văzută ca o politică de Um, a arunca cu bani în dreapta și în stânga, prin lume. Dar uh, ea are un impact real uh, al participării Uniunii Europene la politica de dezvoltare. Sunt de acord că sunt puține exemple de evoluție Uh, a unor țări, de la țări cu venituri mici la țări cu venituri medii în ultimii 10 ani. Dar cred că acest lucru se datorează faptului că conceptul general al politicii de dezvoltare a fost prea centrat pe obiectivele de dezvoltare ale mileniului. S-a bazat prea mult pe o relație donator-destinatar uh, și cu gama largă de obiective de dezvoltare durabilă, mm, nu putem să atingem toate aceste obiective doar prin contribuțiile tradiționale pentru dezvoltare. În ceea ce privește cifrele, anul trecut, 2015, a fost anul în care bugetul pentru dezvoltare a avut nivelul cel mai ridicat, 115 uh, miliarde de dolari pe, scale, pe scală globală, jumătate uh, venind din partea Uniunii Europene și a statelor membre, 68 de miliarde de euro. E oare suficient? suficient această sumă pentru a trece de la miliarde la mii de miliarde? Nu putem doar prin bugetul tradițional pentru dezvoltare să trecem la mii de miliarde. Chiar dacă ajungem obiectivul de 0,7% din produsul național brut, chiar dacă toate țările ar atinge acest nivel, n-am face decât poate să dublăm sau hai să triplăm uh, nivelul actual al ajutorului pentru dezvoltare. Am putea ajunge la 300-400 de miliarde de euro, dar totuși mm, această sumă nu ar reprezenta decât 10% din suma totală necesară pentru a atinge toate obiectivele. Așa că uh, valoarea reală a agendei de la Desabeba este această abordare generală de reunire a bugetului tradițional pentru dezvoltare cu resurse, resurse private și resursele interne ale țărilor cu de dezvoltare. Așa trebuie să acționăm împreună. Și, bineînțeles, acest lucru trebuie să se reflecte în consensul nostru. Trebuie să colaborăm cu toți actorii interesați, statele membre și, bineînțeles, toate instituțiile. Eforturile pe care le facem în cadrul consensului uh, sunt legate tocmai de abordarea acestei provocări. Facem uh, apel la adresa Consiliului și a Parlamentului să colaboreze, pentru că încă de la început, uh, încă de la începutul um, încă de, din definirea acest, de la definirea acestui nou, nou consens, încă de la definirea acestei noi politici de dezvoltare uh, care este sarcina noastră actuală. În cadrul consensului am dorit să se reflecte clar aceste legături, interdependențe între diferitele aspecte ale politicilor noastre. Politica de dezvoltare uh, nu mai poate să fie una verticală, izolată, pentru a aborda toate nivelurile de pe scară globală, toate nivelurile de dezvoltare din lume. Așa că legătura dintre dezvoltare și ajutorul umanitar, între dezvoltare și migrație, între dezvoltare și pace și securitate, sunt, reprezintă o parte foarte importantă a noului consens și astfel ajungem la o serie de întrebări în legătură cu semnalele de alarmă, cu criticile adresate la anumite cazuri. Dar avem motive și argumente pentru a aborda aceste legături în modul cel mai pozitiv posibil. Atunci când vine vorba de legătura dintre ajutorul umanitar și dezvoltare. Aceasta trebuie să se bazeze mai ales când vine vorba de gestionarea crizei structurale de durată, a situațiilor de fragilitate care fac necesară această legătură în politicile umanitare și cele de dezvoltare. E nevoie de o planificare comună, de o analiză comună, de um, investirea mijloacelor în mod coordonat, de exemplu în domeniul sănătății și, sau al um, educației de bază. Acestea fac parte și din obiectivele uh, Um, de dezvoltare, cât și în, din asistența umanitară pe termen lung. Și doar astfel se poate obține acea uh, reziliență, rezistență a statelor uh, destinatare. Nu doar uh, revenind la ultimul summit umanitar, dar în general, Aș dori ca această legătură să fie clar definită în cadrul consensului pentru dezvoltare. Vom avea discuții pentru a vedea dacă vom avea un consens unic pentru dezvoltare și asistența umanitară în Europa. Dar încă nu suntem în faza în care ar face posibil un consens unic. Dar oricum am uh, făcut progrese pentru uh, ca această legătură între cele două domenii să devină mai clară. Același lucru poate fi spus în ceea ce privește legătura dintre politicile de dezvoltare și cele uh, privind migrația. Obiectivul este același. Reducerea sărăciei și abordarea uh, cauzelor uh, migrației ilegale și a deplasărilor forțate la rădăcină merg mână în mână. Dacă abordezi cauzele migrației la rădăcină, îți vă dea seama rapid că, de fapt, lupți împotriva sărăciei. Și, practic, prin aceste politici se reduce sărăcia. Aș spune că problemele de bază ale migrației pot fi rezolvate în primul rând prin politici de dezvoltare, folosind instrumente de dezvoltare, folosind asistența de dezvoltare pentru a oferi oportunități pe termen lung în țările de origine. Astfel vom reuși să luptăm împotriva sărăciei și în același timp se vor reduce presiunile migratorii din lipsă de oportunități în țările de origine chiar dacă există anumite preocupări din punctul de, din, din punctul de vedere al abordării tradiționale a politicilor de dezvoltare. Dar dacă studiem cifrele, ne putem da seama că ajutorul pentru dezvoltare nu ă, a fost transferat la nivelul Uniunii Europene în alte direcții. Ehm, ajutorul pentru dezvoltare a crescut anul trecut, deci s-a obținut, s-a ajuns la 68 de miliarde ajutor pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene. Au fost uh, ajutor pentru dezvoltare doar pentru uh, programele tradiționale de dezvoltare. Deci, am reușit să sprijinim, să, să facem să crească și sprijinul nostru pentru refugiați, pentru integrarea lor în statele membre a, ale Uniunii Europene și am reușit uh, să facem să crească și ajutorul pentru dezvoltare oferit țărilor în curs de dezvoltare. Și tocmai acest lucru trebuie să facem și pe viitor. Security and... În legătură cu securitatea și dezvoltarea și legăturile dintre acestea. Astăzi suntem cu toții de acord că este o precondiție pentru o politică de dezvoltare reușită să existe o societate pașnică uh, și state cu un cadru de securitate solid. Acum uh, vom încerca să uh, clădim această legătură dintre pace, securitate și dezvoltare și am dorit să se reflecte în consens în termeni clari. În uh, această privință avem uh, două linii roșii majore care nu trebuie depășite niciodată. În primul rând, trebuie să fim conștienți de faptul că angajamentele noastre legate de securitate dar care presupun instrumente de dezvoltare, nu ajung niciodată la nivelul la care să poată susține prezența militară, armele uh, și capacitatea de luptă din statele partenere. Așadar, există o linie clară de demarcație în tratate, în tratatele UE, care nu ne permite să ne implicăm în mod direct uh, în acest uh, moment. Dar a doua linie care nu trebuie depășită este că intervenția noastră de, dezvol de dezvoltare pentru obiective de securitate trebuie să respecte criteriile asistenței oficiale pentru dezvoltare în mod obligatoriu. Acțiunile din domeniul păcii și securității au oferit o mai mare claritate și au extins uh, sfera de aplicare a regulilor uh, asistenței uh, oficiale directe pentru acest sector. Acum ne permit să includem sprijin pentru poliție, pentru forțele de securitate, pentru combaterea extremismului violent, uh, permit uh, controlul uh, armelor mici și armelor de luptă și uh, se încadrează în raportarea asistenței oficiale pentru dezvoltare. Aceasta este principala garanție care trebuie respectată și care va fi respectată foarte precis. S-ar putea să discutăm acum sau ulterior în procesul legislativ, uh, așa cum va propune Comisia. Vom putea să discutăm uh, despre temeiul juridic, să vedem dacă acesta este cel mai adecvat sau dacă definițiile pozitive sau negative ale circunstanțelor excepționale uh, trebuie considerate mai adecvate. Dar acesta este un domeniu în care am dori să ne implicăm în procesul legislativ și am dori să ajungem la definițiile finale din propunerea de regulament referitor la un instrument care să contribuie la pace și la stabilitate și care să fie mai adecvat pentru acest concept de consolidare a uh, dezvoltării capacităților în sectorul securității ca să putem dezvolta această legătură dintre dezvoltare și securitate. Aș dori să subliniez și faptul că consensul nostru nu ține doar de o abordare politică sau de o abordare nouă a cooperării pentru dezvoltare, pentru o dezvoltare durabilă. Este vorba aici și de contribuțiile economice, de uh, emanciparea economică a statelor în curs de dezvoltare. De aceea am dezvoltat uh, cel puțin trei inițiative majore care respectă principiile uh, responsabilității societăților și care au uh, legătură cu diferite elemente uh, din statele respective, fie că e vorba de importul de minerale, de lemn. Vom începe să punem la punct inițiative în acest sens și apreciem contribuția Comisiei dumneavoastră și a Parlamentului pentru a avea un uh, lanț de producție mai bun și inițiative sporite în domeniul uh, minereurilor de conflict sau a uh, lemnului. Dorim să avem o abordare mult mai clară în această privință. Astfel de inițiative ne demonstrează cum se pot corela politici, externe politicile externe și politicile interne, în spiritul obiectivelor pentru dezvoltare. Sigur că nu ne-am atins încă obiectivele. Ne concentrăm, cred, uh, mai mult pe uh, avalul acestor lanțuri. Cred că această inițiativă merită să fie adusă în atenția grupului de comisar, de comisar condus de vicepreședintele nostru pentru că este o modalitate de a uh, implica contribuțiile interne și externe în politicile uh, de dezvoltare durabilă. Principalele concepte sunt uh, trasabilitatea, conștientizarea în rândul consumatorului, consumatorilor și uh, aceste proiecte trebuie lansate în colaborare cu centrele comerciale internaționale, care trebuie să se implice pentru ca aceste procese să dea roade. Dar ce am dorit să facem realmente ar fi să um, colaborăm cu partenerii, cu statele partenere și să stimulăm uh, introducerea de noi valori în lanțurile de producție acolo, în țara de origine și nu să uh, devalorizăm lanțurile de producție din statele în curs de dezvoltare. Aceasta este o parte foarte importantă a consensului global. Ceea ce privește societatea civilă și participarea ONG-urilor, sunt de acord, este important să includem uh, mai mult decât uh, consultarea decât prin consultare publică a acești actori. societatea civilă, ONG-urile și așa mai departe. E foarte important ca societatea civilă să fie implicată de-a lungul întregului proces pentru punerea în aplicare a politicilor. Direcția Generală DEFCO a uh, decis că va organiza în lunile următoare un dialog structurat cu societatea civilă pe tema consensului și pe alte subiecte de dezvoltare. Acest dialog va fi unul permanent, nu va fi doar un dialog pentru realizarea consensului. Cel puțin uh, odată ce se ajunge la acest proces de impunerea Uniunii Europene ca lider în implementarea uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. Unul dintre elementele menționate aici a fost uh, programarea comună, da, aceasta este și va fi un principiu călăuzitor important în uh, acest consens. Am început discuția cu statele membre la nivel de experți, la nivel tehnic, Uh, apoi vom ajunge la ministrii dezvoltării. Și acest consens trebuie să acopere ambele niveluri. Nivelul Comisiei Europene de gestionare a fondurilor pentru dezvoltare și, de asemenea, nivelul statelor membre și contribuțiile acestora pentru dezvoltare. Consensul trebuie să prevadă o implementare comună, o programare comună, acesta este standardul nostru. Suntem dispuși să renunțăm la programele naționale uh, orientative ca instrument pentru implementarea programelor și să ajungem la o programare comună. multe, trebuie implicate cât mai multe state membre în cât mai multe state partenere. În, acest, în această programare comună. De asemenea, dorim să avem orientări clare în acest consens. Dorim să susținem proiecte implementate direct sau care includ comunitățile locale, guvernele locale. Și cred că e o dilemă importantă. E o dilemă veche a politicii de dezvoltare susținerea de proiecte în mod direct cu comunitățile locale, nu doar prin guvernele centrale. Acest uh, mod de lucru ar permite proiectelor noastre să se apropie cât mai mult de nevoile oamenilor. Desigur, trebuie să colaborăm cu guvernele și cu autoritățile locale, dar nu să depindem pe deplin de guverne, proceduri și decizii ca să uh, ajungem la oameni. Cam asta trebuie să realizăm, trebuie să completăm acest, această modalitate de lucru cu programe locale și trebuie să menținem presiunea asupra guvernelor, pentru că altfel acțiunile noastre nu vor produce soluții durabile sau guverne mai bune dacă se realizează cooperarea doar prin guvernele centrale. Per total, mi-ar plăcea să avem această dezbatere, să lucrăm împreună la un consens, la o cooperare durabilă între vechile părți interesate, Comisie, Parlament, Consiliu, statele membre, societatea civilă și alte părți interesate pentru că e singurul mod în care putem să transpunem această revoluție, uh, acest nou consens și singurul mod în care putem să transpunem în practică uh, acest lucru. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare și vă mulțumesc anticipat pentru munca pe care o vom realiza împreună ca să ajungem la un consens cât mai puternic. Merci, monsieur le commissaire. Mulțumesc, domnule comisar. Doamna Hautala, doreați să mai spuneți ceva? Da, două lucruri, foarte rapid. Domnule președinte, eu am propus să dăm cuvântul uh, eventual reprezentanților societății civile în reuniunea aceasta, de dragul deschiderii și includerii. Domnule comisar, în al doilea rând, poate că știți că doamna comisar Biencovska pregătește o comunicare privind um, uh, modul de desfășurare de afaceri responsabil. V-aș ruga să insistați asupra importanței acestei comunicări pentru transparența în lanțul de distribuție și așa mai departe, dar uh, Comisia am aflat de la comisie recent că s-ar putea ca această comunicare să nu mai fie făcută. Suntem conștienți de faptul că vicepreședintele Timmermans uh, utilizează în mod destul de uh, econom comunicările, dar m-ar interesa ce se va întâmpla în acest caz. Domnule președinte, poate că ar trebui să acordăm totuși câteva minute și societății civile. Nu știu dacă este cineva aici, dar uh, ar fi foarte util. Domnul Noize. Merci, Hautala. Mulțumesc, doamnă Hautala. Domnul Görens dorește să ia cuvântul și domnul Noize, cum spuneam. Mulțumesc. Eu aș dori să susțin ce a spus doamna Hautala. Cred că Am avut un schimb de opinii foarte util, încercăm să implicăm toți participanții și să avem o dezbatere cât mai interactivă. Nu știu dacă Comisia va continua să organizeze un dialog structurat cu reprezentanții statelor membre. Cred că se întâmplă, dar dacă aș putea să fac o sugestie, cred că ar fi bine să um, uh, discutăm, să se discute strict pe acest subiect. Nu știu dacă s-a făcut, dar eu cred că ar trebui să se facă. Și după aceea ar trebui să ne mai organizăm, să uh, discutăm și cu parlamentele naționale prin intermediul Parlamentului European. Pentru că și acestea au un cuvânt de spus. Deci avem multe de făcut. Am încredere în uh, Moris că va transmite acest mesaj al comisiei noastre și că va organiza toate aceste lucruri. Care e deadline-ul? Care sunt următoarele evenimente pe acest plan? Ne puteți uh, spune mai multe? Avem nevoie de structură. Ne place de tine mult, Moris, dar nu trebuie să abuzezi. Mulțumesc, Charles. Aș dori să dau acum cuvântul rapid și colegului Noizer. Yeah, just da, um, voiam să vorbesc despre ONG-uri. Nu cred că este o structură adecvată, să spunem, la sfârșitul acestei reuniuni, că și cineva de la ONG-uri trebuie să ia cuvântul. Avem uh, un plan pentru luna viitoare, ONG-urile vor fi implicate într-o reuniune dedicată și va fi foarte bine ca ONG-urile să-și prezinte acolo propunerile și ideile. Și cred că la următoarea reuniune a coordonatorilor trebuie să discutăm despre această reuniune și despre consecințele sale. Merci. Mulțumesc, domnule Noize. Aș dori să dau cuvântul domnului comisar. Dacă eventual doriți să mai adăugați ceva. Uh, well, as I as I already uh, mentioned, uh, we really... După cum am spus deja, E adevărat că e nevoie de acest dialog structurat cu societatea civilă și cu ONG-urile și îl începem săptămâna, luna viitoare. Nu mă așel pe 19, 19 octombrie. În consecință, e clar că vor exista și alte ocazii asemănătoare cu aceasta pentru a avea acel, acea discuție detaliată și aprofundată pe marginea consensului european. Acum, dacă domnul președinte vrea să continue acum cu o astfel de prezentare din partea ONG-urilor pe marginea acestui consens european, da, pot participa. Însă pot spune că știm foarte clar faptul că și contribuția dumneavoastră de astăzi și inputul dumneavoastră este foarte necesar pentru că am nevoie de idei concrete care să fie înscrise în noul consens la care lucrăm, la care lucrăm împreună. De aceea nu trebuie să considerăm că e singura ședință sau singura posibilitate de dialog cu Comisia DEVE. la două luni înainte de comunicare. Comunicarea ce va fi lansată. Deci este doar un prim pas, un prim pas într-un dialog structurat pe care ni-l dorim cu comisia dumneavoastră pentru a analiza experiențele concrete, modalitățile de punere în aplicare, eventuale probleme pe care le putem detecta în ceea ce privește implementarea acestor obiective de, de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Mulțumim foarte mult pentru acest schimb de opinii din această dimineață care ne permite să îmbogățim raportul comisiei noastre pe baza informațiilor dumneavoastră referitoare la noul consens european pentru dezvoltare. Chers coleg, Stimați colegi, ne-au mai rămas două puncte pe ordinea de zi. O să încheiem cu punctul 4. Aș vrea să știu dacă dorește cineva să ia cuvântul la diverse. Nimeni? Bine. Atunci, punctul 5 și anume viitoarele ședințe ale comisiei noastre vor avea loc pe 6 octombrie 2016 de la 8.30 până la ora 10 la Strasburg, prezentarea premiului Saharov, așa cum am spus adineauri. Apoi, 10 octombrie 2016, de la ora 15 la ora 18.30 la Bruxelles și pe 11 octombrie 2016, de la ora 9 până la 12.30 și de la 3 până la ora 18.30, tot la Bruxelles. Și astfel încheiem ședința comisiei noastre. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumesc!